refer la rolul autorităților locale și regionale în ceea ce privește fondurile structurale și de investiții europene. Îi dau cuvântul doamnei Ixcra Mihailova. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, doamnă comisar, dragi colegi, doamnelor și domnilor, legislația în, pentru cadrul de politici uh, regionale solicită consultarea autorităților locale și regionale când se pregătesc programele operaționale și acordurile de parteneriat. Autoritățile locale și regionale sunt mult mai apropiate de cetățenii noștri și știu care sunt problemele lor. Au avantajul de a formula politicile necesare pentru a îmbunătăți viața cetățenilor noștri. Sunt responsabil pentru a crea locuri de muncă, creștere, sunt responsabil pentru energie, transport și așa mai departe. Pe de altă parte, autoritățile locale și regionale nu au suficiente resurse, au nevoie de mai mult sprijin bugetar. În plus, au nevoie de cofinanțare prin implementarea politicii de coeziune, nivelul de consultare cu autoritățile locale și regionale este foarte diferit. Unele state membre nu aplică în mod serios principiul parteneriatului, așa cum este el prevăzut în legislația europeană. Autoritățile locale și regionale în statele federale au șanse mai mari de a avea un cuvânt de spus în stabilirea politicilor, pentru că au mai multe puteri. Este important să subliniem uh, cât de importante sunt capacitățile la nivel local și regional și stimularea lor. Acesta este un factor cheie pentru a planifica mai bine și pentru a implementa mai bine programele operaționale. Același lucru este valabil și pentru implementarea fondurilor de coeziune și structurale. Orașele sunt motoarele creșterii economice, sunt centre pentru artă, inovație, noi întreprinderi și așa mai departe. Strategia privind orașele inteligente și strategia de specializare inteligentă sunt politici noi, uh, cu practici novatoare și le considerăm pozitive. Declarația de la Riga din 2015 a fost adoptată de Consiliul Informal al Ministrilor de Dezvoltare. Această declarație de la Riga ar trebui să ducă la pactul de la Amsterdam. Acesta ar urma să ducă la strategii concrete pentru dezvoltarea orașelor. Nu în ultimul rând, autoritățile locale și regionale au un rol important în crearea de conexiuni transfrontaliere care sunt atât de importante pentru cooperarea noastră teritorială. Aș dori să solicit Comisiei să răspundă la următoarele întrebări adresate de Comisia Regii către, din Parlament. Ce sprijin concret intenționează să acorde uh, Comisia autorităților regionale și locale în vederea consolidării rolului și impactului acestora în ceea ce privește gestionarea fondurilor europene structurale și de investiții în perioada 2014-2020. Toate acestea luând în considerare în mod corespunzător responsabilitățile care le revin și caracteristicile specifice fiecărui stat membru în scopul generării unei creșteri economice și al creierii locurilor de muncă durabile. Și în al doilea rând, dorește Comisia să lanseze o consultare publică urmată de o eventuală inițiativă cu privire la modul de a consolida rolul autorităților regionale și locale? Pe lângă aceste două întrebări, aș dori să subliniez că aceste două întrebări sunt foarte importante pentru Comisia Regia a Parlamentului. Participarea uh, autorităților locale și regionale este cheia pentru politica de coeziune și aceasta este la rândul ei cheia pentru a atinge obiectivele de creștere, locuri de muncă și așa mai departe. Autoritățile locale și regionale sunt cheia pentru planificarea viitoare a politicii de coeziune după 2020 și aștept răspunsurile dumneavoastră, doamnă comisar. Mulțumesc. Vă mulțumim, doamnă Mihailova. Are cuvântul acum <coughs> doamna Corina Crețu din partea comisiei onorabile președinte doamnă președintă mihaylova stimați membri ai parlamentului european uh, aș vrea în primul rând să vă mulțumesc uh, și pentru această întrebare orală din partea comisiei pentru dezvoltare regională a parlamentului european care aduce în centrul atenției rolul autorităților locale și regionale în contextul fondurilor europene structurale și de investiții. Uh, știți foarte bine că din punctul nostru de vedere lucrăm zi de zi cu aceste autorități locale autorități subnaționale care joacă un rol esențial în cadrul implementării programelor uh, finanțate de fondurile noastre deoarece acestea aduc uh, uniunea europeană și politicile europene mai aproape de oameni ajutând totodată ca proiectele finanțate din fondurile europene să fie uh, implementate mult mai eficient pe teren din punctul nostru de vedere al comisiei europene ne bazăm foarte mult pe rolul autorităților locale pe rolul autorităților de management considerăm că uh, dumnealor cunosc cel mai bine ce este nevoie într o regiune ce se poate face și ce nu se poate face politica regională are această trăsătură fundamentală pentru că uh, se acomodează cu nevoile din fiecare regiune în parte după cum știți cu sprijinul dumneavoastră cu sprijinul parlamentului european am reușit să convingem statele membre să implice autoritățile locale și regionale în procesul decizional atât în etapa prelegislativă cât și pe parcursul întregii perioade de programare și sunt recunoscătoare parlamentului european pentru faptul că în noile regulamente aduc ca o condiționalitate ex ante principiul parteneriatului principiul de a aduce la masa deciziei atât organizații neguvernamentale cât și autorități locale pentru că europa este diversă avem țări în care acest principiu al parteneriatului constituie o tradiție de zeci de ani dar de asemenea avem alte țări unde acest uh, principiu nu este pe deplin uh, integrat. Uh, prin urmare aș vrea să vă asigur că autoritățile locale au fost implicate îndeaproape atât în negocierea acordurilor de parteneriat și a programelor operaționale cât și în uh, implementarea proiectelor la nivel local și regional. Uh, comisia europeană întreprinde deja un studiu în ceea ce privește implementarea acestui principiu al parteneriatului și guvernanței pe mai multe niveluri în perioada două mii paisprezece două mii douăzeci și și vă asigur că studiul va fi făcut public în uh, lunile următoare de exemplu în ceea ce privește acțiunile urbane integrate la care dumneavoastră v ați referit doamnă președintă mihaylova și care sunt foarte importante în perioada două mii paisprezece două mii douăzeci au fost alocate pentru orașe cincisprezece miliarde de euro astfel încât acestea să poată răspunde nevoilor lor specifice de dezvoltare și este pentru prima oară în istoria uniunii europene când practic comisia acordă uh, direct bani orașelor cred că este o decizie de încredere față de capacitatea acestor orașe de a decide asupra nevoilor lor și de a cheltui uh, banii pentru cetățenii lor. același lucru se întâmplă și în cazul acțiunilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității unde atât sectorul public și privat cât și societatea civilă sunt în prima linie în implementarea strategiilor de dezvoltare locală. pe de o parte lucrăm uh, îndeaproape cu președinția olandeză a consiliului pentru a ne asigura că agenda urbană a uniunii europene devine o realitate astfel încât orașele să aibă cu adevărat un cuvânt de spus cum ar fi de exemplu atunci când vine vorba de sprijinul uniunii europene în reducerea sărăciei urbane sau incluziunea socială a migranților. Uh, v ați referit doamnă președintă la declarația de la riga urmează declarația de la amsterdam așa cum spuneam președinția olandeză pune un accent deosebit pe agenda urbană urmează ca în martie să organizeze la amsterdam o întâlnire cu toți primarii din capitalele europene după care în iunie sperăm să avem această declarație de la amsterdam este pentru prima dată când uh, toate statele membre uh, agrează faptul că este nevoie de o agendă urbană știți că până acum unele state membre au invocat principiul subsidiarității Uh, refuzând uh, un cadru specific european în ceea ce privește agenda urbană și noi în cadrul comisiei eu personal uh, mă gândesc să organizez o întâlnire cu o serie de primari în primul rând primari din capitalele cele mai afectate de problema refugiaților pentru că indiferent de politica națională în privința refugiaților unii primari sunt nevoiți să ia măsuri de urgență Ă, ă, ă, în legătură cu provocările pe care le au și cred că este nevoie să ajutăm aceste orașe care sunt cele mai afectate în legătură cu problema refugiaților. pe de altă parte sprijinim capacitatea administrativă a autorităților locale și regionale astfel încât acestea să poată exploata cu adevărat potențialul fondurilor europene și aici cred că sunteți de acord cu mine că nu întotdeauna fondurile europene sunt totul nu întotdeauna banii sunt totul. Uh, avem nevoie în primul rând de capacitate administrativă capacitate de a elabora proiecte de succes pentru că noi nu elaborăm proiecte de la bruxelles nu stă în puterea noastră nu putem decide noi deci uh, este un an decisiv din acest punct de vedere când uh, beneficiarii și autoritățile locale trebuie să elaboreze proiecte Uh, viabile care să răspundă cu adevărat nevoilor cetățenilor. după cum știți fondurile structurale și de investiții au un obiectiv tematic dedicat administrația publică eficientă care vizează consolidarea capacității instituționale cu un buget de peste cinci miliarde pentru perioada două mii paisprezece două mii douăzeci am convingerea că aceste măsuri vor spori în mod clar impactul fondurilor noastre asupra creșterii economice și sper că va duce și la crearea de noi locuri de muncă. vă mulțumesc și aștept cu interes uh, comentariile dumneavoastră. vă mulțumim doamnă comisar. Acum trecem la intervențiile făcute în numele grupurilor politice. În numele grupului PPE are cuvântul domnul Van Nistelrooy. Domnule președinte, doamnă comisar, doresc să vă mulțumesc uh, deja pentru răspunsuri și pentru atitudinea noastră pozitivă. Trei puncte. Eu M-am uitat puțin cum, s-au, cum au evoluat lucrurile în ultima vreme. Există o tendință de renaționalizare în ultimii ani. Um, um, apoi, principiul parteneriatului, articolul 5, nu este pus în aplicare peste tot. Regiunile și orașele nu sunt văzute ca parteneri uh, egali, uh, aleși democratic. Sunt văzuți ca părți interesate. Apoi, de multe ori uh, se merge împotriva descentralizării și asta este uh, împotriva, uh, contrazice ceea ce s-a adoptat la Consiliu. Pentru noi este importantă subsidiaritatea. ați vorbit despre un studiu, noi vorbim despre o consultare liberă. Noi lucrăm pe baza articolului 16.3. Însă am vrea să aprofundăm acest subiect și aș vrea să vă întreb următorul lucru. Dacă puteți să veniți în întâmpinarea Parlamentului astfel încât să discutăm public despre asta. Mulțumesc. Per il gruppo dell'Alleanza Mulțumim. În numele grupului SND are cuvântul doamna Bresu. Grazie, grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, stimați colegi Cred că această discuție și această rezoluție vin la momentul oportun și îi mulțumesc doamnei comisar pentru faptul că încă o dată a afirmat rolul pe care trebuie să-l joace autoritățile locale și regionale, mai ales cele municipale în ceea ce privește gestionarea politicii de coeziune. Știm că în ziua de astăzi politica de coeziune reprezintă principalul instrument de investiție al Uniunii Europene și deși avem acum și planul Juncker, rămâne totuși principalul instrument. În următoarea perioadă de programare pe care vom, o vom discuta recent, cred că trebuie uh, să ținem cont de acest lucru, să avem totuși câteva îngrijorări. Dacă bugetul global nu va crește, e foarte clar că odată cu creșterea cererilor, vom avea mai puține resurse în acele sectoare în care resursele ar fi extrem de importante. Noi credem că toate regiunile trebuie uh, să fie implicate aici în ceea ce privește așa numita competitivitate și o implicare de plină a autorităților locale și regionale, respectiv municipale, trebuie să se facă de la bun început. Și întotdeauna ne dorim să existe coordonare și coreță între diferitele surse de finanțare europeană, însă noi credem că totuși politica de coeziune rămâne un factor uh, extraordinar de creștere, de progres și de dezvoltare. De aceea, vă rog ca dumneavoastră să fiți apărătoarea acestei politici, atât în ceea ce privește rolul uh, autorităților locale, dar și existența acestei politice. Vă mulțumesc, domnul Piotrowski, numele CR. Mulțumesc. Uniunea Europeană are ca obiective dezvoltarea durabilă pentru a Um, și dorește și să crea, creeze un echilibru între statele membre și să asigure competitivitatea noastră pe piețele mondiale. De aceea ar trebui să folosim cele mai multe fonduri pentru regiunile cele mai slabe. De multe ori, autoritățile locale și regionale cu greu reușesc să cheltuie fondurile europene sau nici măcar nu știu cum să uh, le solicite de multe ori uh, nici nu este vorba numai de fonduri care sunt greu de obținut, ci și TVA-ul care se adaugă. De aceea, pentru uh, perioada până în 2020, TVA-ul ar trebui să fie un cost eligibil. Cred că ar trebui schimbat regulamentul Parlamentului și Consiliului din 2013. În regiunea mea, din Polonia, autoritățile locale și regionale au solicitat de foarte mult timp această soluție. Ne-am dorit de asemenea și mai multă flexibilitate în utilizarea fondurilor pentru cercetare și dezvoltare de către companii. Asta ar fi un stimulent pentru o mai bună cooperare între întreprinderi și universități. președinte. Domnul Iacocici. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, îi mulțumesc doamne președinte Mihailova colegilor de la alte grupuri care au acceptat această inițiativă. În cariera mea politică m-am uh, dedicat consolidării autorităților locale și regionale, municipale. Um, am vrut să consolidez întotdeauna regiunile, deoarece eu cred că dacă ne concentrăm pe acest nivel, crește nivelul de trai. Astăzi țin să subliniez faptul că sunt convins 100% de faptul că nu există o alternativă uh, față de principiul de subsidiaritate. Acesta trebuie aplicat până la capăt. În plus, să nu uităm că există această practică europeană. Țările care sunt cele mai descentralizate, cum ar fi Danemarca, sunt tocmai cele care sunt și cele mai dezvoltate. În schimb, țările foarte centralizate, cum ar fi Croația, țara mea sau Grecia, sunt țări care întâmpină mari probleme în ceea ce privește dezvoltarea. Și să nu mai uităm încă un lucru fundamental, și anume capacitatea de absorpție a fondurilor. În ziua de astăzi vedem de foarte multe ori cum statele supercentralizate nu au o bună capacitate de absorpție. De aceea eu sunt pentru o abordare Um, a fondurilor uh, europene din perspectiva autorităților locale și regionale. Așa trebuie abordate lucrurile. Eu cred că trebuie să existe un acces direct din partea autorităților locale și regionale la fondurile europene și la alte surse de finanțare. Doar așa vom putea îmbunătăți nivelul de trai din multe regiuni și municipii europene. Pe lângă acestea, Cred că e nevoie de asemenea să avem o cooperare și o finanțare transfrontalieră de calitate. Există multe exemple pozitive, de pildă în uh, zona adriatică. Și, bineînțeles, să nu uităm cooperarea macroregională, care e și ea extrem de importantă. Închei spunându-vă că am încredere că prin această întrebare Comisia va da dovadă de sensibilitate mai mare în legătură cu această problemă. Acum numele GUE, domnul vicepreședinte Papadimulis. Hriazete, chiria Crețu. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă Crețu, avem într-adevăr nevoie de o implicare mai puternică a autorităților locale și regionale în, uh, și în evaluarea fondurilor structurale. Avem nevoie de mai multă descentralizare, mai puțin centralism, mai puțină birocrație. și uh, este nevoie de mai multe fonduri structurale pentru autoritățile locale și regionale. Însă, mai mult decât atât, avem nevoie de mai mult ajutor, ajutor tehnic din partea Comisiei. Bineînțeles, în comunicare cu autoritățile naționale, dar mai mult ajutor pentru autoritățile uh, locale și regionale. Micile orașe uh, nu au capacitatea de a veni cu dosare uh, și cu candidaturi. Deci trebuie făcut mai mult uh, din punct de vedere financiar ca asistență tehnică pentru orașe, pentru insulele care se confruntă cu mari probleme și care, pe lângă asta, se confruntă și cu criza refugiaților există probleme nu numai în insule, cât și în capitala noastră, Atena. Deci aștept cu mare interes uh, propunerile comisiei, deoarece în practică este nevoie de mai mult ajutor tehnic, ajutor financiar pentru autoritățile locale. Mulțumesc! Acum numele GUE are cuvântul domnul Rope. Ačiū pirmininkė, domnule Comisar. Mulțumesc, domnule comisar. Ă, domnule președinte, mă scuzați. Doamnă comisar, dragi colegi, trecem printre vremuri grele. Trebuie să depășim criza, să asigurăm o creștere durabilă. Să nu uităm că traiul europenilor va fi diferit, va fi mai dificil dacă noi nu asigurăm potențialul de plin al regiunilor. Însă e clar că intră în joc și competențele și structura internă a statelor membre. Însă totuși Comisia dispune de niște mecanisme de cooperare și de multe ori schimbul de bune practici chiar duce la apariția de schimbare. Îi cer Comisiei să promoveze schimburile de bune practici și de guvernanță și să sublinieze mai ales implicarea autorităților locale și regionale în procesul de luare a deciziilor mai mult, îi cer Comisiei să dezvolte o metodologie de evaluare a eficienței uh, structurilor administrative din statele membre. Ar trebui să ne concentrăm în primul rând pe calitatea implicării autorităților locale și regionale în ceea ce privește luarea de decizii la nivel național și ar trebui să ne concentrăm și pe suficiența resurselor proprii și pe mandatele pe care le au aceste autorități de a pune în practică politici regionale independente sau de a adapta deciziile naționale în politicile regionale și să le adapteze la nevoile locale. De asemenea, sunt importante și propunerile privind parteneriatele, deoarece chiar lipsesc niște parteneriate reale între autoritățile locale, regionale, municipale și partenerii sociali. E în mare măsură o formalitate. Și indiferent de faptul că guvernul regional, dincolo de faptul că guvernul regional, autoritatea regională e mai apropiată de cetățeni, tot ea poate să identifice și ce acțiuni sunt necesare. Uh, și asta e important, mai ales gândindu-ne la diferențele regionale și la problemele pe care le avem legate de migrație sau de alte provocări. Numele FDD, doamna Adamato. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Politica de coeziune, pentru a fi o politică de succes, trebuie să fie sprijinită și bazată pe colaborarea constantă între diferitele nivele, de la Uniunea Europeană până la teritorii. Astăzi, la modul în care este concepută și pusă în aplicare, nu reușește să reducă diferențele dintre diversele regiuni europene. Din partea autorităților regionale există, de partea autorităților regionale există o problemă mare de guvernanță și de capacitate administrativă uh, prea mult de-a lungul anilor uh, s-au făcut lucruri inutile, inclusiv în țara mea și um, asta a făcut mult rău din punct de vedere socioeconomic și imagini regiunilor respective și întregii politici de coeziune. Dincolo de, uh, de bilanțul uh, perioadei anterioare, trebuie să ne întrebăm cum putem ameliora situație. În ultima vreme lucrurile s-au accelerat și s-a făcut, s-au uh, Uh, imaginat proiecte pentru a nu pierde resursele disponibile. Programele operaționale au fost adoptate târziu și în, în această perioadă de programare bugetară. Este clar că lucrurile trebuie făcute altfel, trebuie numite mai repede autoritățile de gestionare uh, pentru a lansa uh, apelurile de ofertă, licitațiile cât mai repede și pentru a pune în practică proiectele. Trebuie discutate legăturile din politica de coeziune și guvernanța economică și modalitatea de calcul a deficitului. Dacă încă de la început uh, mișcarea 5 stele uh, insistă asupra acestor elemente și alte partide sunt de acord. Chiar guvernul italian, chiar primul ministru Renzi uh, pare să fie de acord cu asta. Însă există atitudini de fațadă și operațiuni strict electorale. Deci haideți să nu uităm. Nu prin limitele bugetare, nu prin politica de austeritate, putem realiza o bună politică de coeziune. În numele ENF are cuvântul acum domnul Stuger. Ja, voorzitter, dank u wel en goedemorgen. Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața tuturor. În două luni avem un, referat privind un referendum privind tratatul cu Ucraina în Regatul Unit. Țările de jos, mă scuzați. Um, și s-au plătit uh, multe fonduri în, uh, în uh, conturile um, campaniei pentru da. Se pare că mulți um, sunt pentru, dar mi se pare că acest referendum va fi fost um, manipulat. Regiunile subdezvoltate acestea pot face apel la fondurile de eh, dezvoltare regionale. Aș vrea să o întreb pe doamna comisar dacă eh, atunci când este vorba de salvarea eh, democrației, nu ar putea să contribuie la campania cu nu. Domnule Stugăr, două întrebări cu cartonaș albastru către dumneavoastră le primiți. Domnul Van Nistelrooy și domnul Etheridge. Da, pot să fiu succint spune domnul Van Nistelrooy. Mă uimesc remarcile dumneavoastră, domnule Stüger, și anume că țările de jos sunt o zonă uh, de, subdezvoltată din punct de vedere al democrației. Cum puteți spune asta cetățenilor pe care îi reprezentați? Vor, și plus să abuzați de această dezbatere. Vorbim despre politică regională. Nu înțeleg. Onorevole Eteridge, vă răspunde Bof, ok? Domnul Etheridge, acum și după aceea răspundeți la ambele, domnule Stugger. Mulțumesc și vă mulțumesc pentru că ați acceptat întrebarea, domnule Stuger. Am înțeles că vorbiți despre referendumul din țările de jos și despre faptul că mari întreprinderi au trecut de partea campaniei pentru da. Credeți că țările de jos vor vedea acest referendum ca un referendum privind întreaga Uniune Europeană? Avem și un referendum în Regatul Unit ce urmează. Aveți un mesaj pentru uh, cetățenii din Regatul Unit? Mulțumesc, domnule președinte. Bun. Dacă mari investitori americani uh, se îngrijorează de un referendum în țările de jos și intervin fără ca autoritățile neerlandeze să reacționeze, putem vorbi despre un deficit democratic în țările de jos când vorbim despre acest referendum. Despre asta mă, la asta mă refeream. Apoi, ca să-i răspund domnului Etheridge, bineînțeles că poporul neerlandez vede acest referendum ca pe o oportunitate de a-și exprima frustrările acumulate față de Uniunea Europeană și eșecurile ei. Și sper că va exista un uh, rezultat covârșitor pentru nu și poate va fi un preludiu pentru referendumul pe care îl veți organiza noastră, Regatul Unit. Domnul Funtulis, acum. Autoritățile locale și regionale în Europa de azi sunt probabil baza pe care trebuie să construim integrarea europeană. Autoritățile ca cele din Grecia au fost mult slăbite, nu doar uh, din cauza faptului că nu au suficiente competențe, dar și din cauza faptului că nu au suficiente resurse umane. Populația a fost cu adevărat uh, dezrădăcinată. Trebuie să ajutăm regiunile și mai ales locuitorii pe agricultori, pe crescătorii de animale, pe toți cei care doresc să rămână și să activeze, să acționeze în regiunile lor. Uh, bineînțeles, sunt importante și politicile pentru ameliorarea situației din centrele urbane. Din păcate, Uh, guvernul actual al Greciei pare că și-a fixat ca obiectiv să distrugă agricultorii uh, printre alte grupuri uh, sociale. În curând nu vom mai avea agricultură dacă continuă lucrurile așa. În fine, trebuie să ne asigurăm că toate fondurile din banii contribuabililor să fie puse în aplicare în mod transparent, fără corupție, dacă dorim să obținem rezultate concrete. Doresc să lansez un mesaj Greciei. Astăzi au loc greve generale în Grecia pentru a sancționa politica stângii care continuă programul de ajutor și grecii suferă. Mulțumesc. care cuvântul domnul Țeler. Domnule președinte, doamnă comisar, Știm că autoritățile locale și regionale joacă un rol important în atingerea obiectivelor Uniunii Europene, așa cum este așa cum sunt aceste obiective stabilite în strategia Europa 2020. Autoritățile locale și regionale uh, au o responsabilitate mare în uh, răspunsul la provocările actuale, cum ar fi integrarea, cazarea refugiaților, migranților. De ce solicită Parlamentul European ca autoritățile locale și regionale să fie implicate și mai mult ca până acum uh, în uh, acordurile de parteneriat, în fonduri, în programele operaționale și așa mai departe. Tocmai uh, din aceste motive nu s-a uh, reușit acest lucru. Cei 5% prevăzut pentru proiectele urbane nu au ajuns peste tot în orașe. Am un apel către Comisie, Consiliu și statele membre referitor la aplicarea politicii regionale, să ia uh, mai mult în considerare autoritățile locale și regionale, pentru că politica europeană se poate face numai pe teren, la fața locului, uh, cu autoritățile locale și regionale. Mulțumesc. Mr. Zeller, there is a blue card for you. Domnule Zeller, aveți un cartonaș albastru. Vreți să vorbiți la... să răspundeți la întrebare? Domnule Țani, aveți cuvântul. Köszönöm szépen a lehetőséget. Sony. Mulțumesc. Dragi colegi, sunt de acord cu faptul că trebuie implicate autoritățile locale și regionale în ceea ce privește gestionarea acestui fond, dar și altor fonduri. Însă am totuși o întrebare către dumneavoastră. Cum am putea elimina politica de partid, să zicem așa, să nu se implice în aceste procese pentru a nu pune mâna pe fonduri, deoarece există acest risc. Autoritățile sunt expuse la acest risc. Aveți cuvântul. Nun auch in äh, lokalen und regionalen Gebietskörperschaften spielt Politik eine Rolle. În autoritățile locale și regionale, bineînțeles că politica joacă un rol. Însă modul în care sunt puse la dispoziție fondurile din uh, fondurile structurale sunt prevăzute în regulamente și responsabilii politici trebuie să respecte aceste regulamente. Eu nu știu să fi fost folosite fonduri din uh, uh, uh, fondurile regionale în scopuri care să servească unor partide politice. Dacă s-a întâmplat asta, ar trebui să existe sancțiuni. Mulțumesc, domnul Moscur. Micro, Cu microfon, vă rog. Microfonul nu funcționează. Pardon. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Mă bucur că astăzi dezbatem rolul cheie a autorităților locale și regionale în dezvoltarea teritoriilor. Orașele pot să promoveze creșterea economică și ocuparea în Uniunea Europeană. După cum știți, în 2015, 40% din populația Uniunii locuiește în orașe. O politică urbană eficace este foarte necesară. Aș dori să vă atrag atenția asupra um, grijilor, îngrijorării unor regiuni ca, în care uh, diferențele de dezvoltare între zonele urbane și cele rurale au crescut de la criza economică încoace. Și acest lucru este cu atât mai mult adevărat în cazul regiunilor ultraperiferice care cumulează mai multe handicapuri. Politica de coeziune trebuie să-și păstreze obiectivul principal de, sau principiul uh, solidarității teritoriale care nu trebuie să fie pusă sub semnul întrebării. Complementaritatea între teritorii este o realitate și e nevoie de o abordare transversală pe baza principiului subsidiarității atât la nivel european, cât și la nivelul fiecărui stat membru. Vă mulțumesc pentru atenție. Acum are cuvântul domnul Blento Siguaga. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Noi înțelegem că pe baza proiectului comunitar se pot stabili niște linii comune care, pe de o parte, să creeze locuri de muncă și, pe de altă parte, să transforme modelul nostru social pentru că acesta să fie mai viabil din punct de vedere al mediului. Uh, E important să ne gândim la aceste două obiective și să ținem cont de faptul că entitățile locale și organizațiile din societatea civilă sunt cele care au cea mai bună capacitate de a evalua voile. E important să avem și investiții la care să participe cât mai mulți cetățeni pentru a avea un efect uh, sporit. Însă nu ar trebui să lăsăm uh, o portiță deschită, deschisă de uh, reducerii de fonduri, nu ar trebui să acordăm întâietate dezvoltării uh, urbane de favoarea celei rurale. Ar trebui să ținem cont de toate dezavantajele sociale, teritoriale și economice și să le combatem. Mulțumim, domnul Etheridge are cuvântul. Good morning. Uh, Madam Commissioner, I know you're a fair... Mulțumesc. Bună dimineața. Doamnă comisar, știu că sunteți o persoană rezonabilă și justă. Am să vă prezint o problemă și poate că veți reuși să ne ajutați să o rezolvăm. O primă problemă. În West Midlands, regiunea mea din Regatul Unit, am fost uh, forțați să avem o autoritate combinată proiectată pentru a obține finanțare de la Uniunea Europeană. S-a făcut cu ușile închise, într-un mod necinstit, oamenii nu au putut să voteze acest lucru și asta dă o reputație rea Uniunii Europene și, în general, uh, autorităților. Însă, doamnă comisar, aveți oportunitatea de a vă arăta uh, natura onorabilă, personabilă. Avem nevoie de ajutor pentru uh, în această regiune și Regatul Unit contribuie mai mult decât primește vreodată. Ar fi minunat dacă ați putea veni vizita regiunea împreună cu mine. Aș dori să vă vorbesc despre un hipodrom care necesită finanțare uh, pentru a se reface. Este o chestiune de cultură, de arte, ar fi foarte bine pentru economia uh, regională într-o zonă care a suferit foarte mult. Mulțumesc, doamnă comisar. Etheridge. Domnule Etheridge, o întrebare cu cartonașul albastru pentru dumneavoastră. Acceptați? Domnul uh, Stüger, ave, aveți cuvântul. Ja, voorzitter, dank u wel. Meneer Etheridge, ik ken u als een, eh, een, een afgevaardigde die... Uh... Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Etheridge, vă văd ca pe un deputat care este în strânsă legătură cu electoratul său și mă uit și la ce se întâmplă în, țara, în uh, țările de jos. Aș vrea să vă întreb uh, Uh, care este sentimentul um, cetățenilor din regiunea noastră care și-au pierdut locul de muncă, au datorii, trebuie să plătească taxe? Cum văd Uniunea Europeană și dezvoltarea regională? Cunosc acest, con uh, acest uh, concept și au ceva de câștigat de pe urma dezvoltării regionale? Da, the people of the Oamenii din regiunea mea nu înțeleg conceptul dezvoltării regionale, nu înțeleg că face parte din coeziune uh, și de o, dintr-o guvernanță europeană. Ce simt este că vor să fie mai liberi. Au votat în mare număr pentru partidul meu și fac asta întotdeauna. Deci simt că Uniunea Europeană nu îi ajută foarte mult și uh, greutățile pe, cu care s-au confruntat, șomajul și salariile scăzute din cauza imigrației necontrolate, au făcut ca cetățenii să fie uh, frustrați față de Uniunea Europeană. Vor schimbare. Mulțumesc, domnul Briua. De micro. Cu microfon, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat cu atenție ceea ce a spus Corina Crețu și sunt puțin îngrijorat, pentru că suntem într-un moment în care se transferă competențe de la nivel central la nivel regional, pentru că până la urmă se dorește ca autoritățile regionale să înlocuiască statele membre. Corina Crețu a recunoscut acest lucru, pentru că a spus că când vine vorba de primirea migranților, trebuie să ajutăm orașele, chiar uneori împotriva punctului de vedere al statelor membre. Deci, um, e vorba de o conturnare de suveranitate inacceptabilă. Întrebarea mea este care va fi mâine rolul politic al statelor membre atunci când ele nu vor fi de acord acord cu autoritățile locale. Și acum trecem la catch the eye. Ehm, foarte mulți colegi au cerut cuvântul. Nu voi putea să acord tuturor posibilitatea de a uh, interveni. Am primit vreo 20 de solicitări. Are cuvântul mai întâi domnul Novakov. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-l felicit pe domnul, pe domnul Van Nistelrooy și, pentru domn, și pe doamna Mihailova pentru această inițiativă. 80% din buget e gestionat de statele membre. O mare parte din acești bani se îndreaptă către municipalități pentru proiectele puse în aplicare la acel nivel, însă de multe ori o mare parte din acești bani nu este folosită pentru proiecte. E mare păcat să dispui de bani, însă să nu știi unde să-i investești. De aia trebuie sprijinite administrațiile locale și municipale de la A la Z, deci de la uh, construirea de proiecte, la raportare, la gestionare, um, să-i ajutăm să aibă o gestiune flexibilă. Multe țări nu gestionează proiecte pentru că n-au bani. Prin urmare, ar trebui să existe mecanisme de compensare. Știți ce? Vă rog să respectați timpul pentru că va fi imposibil să vă dau cuvântul la toți dacă nu vă limitați. Domnul Coțolino, doar o observație vreau să fac. Doamnă comisar, pe de o parte se consolidează progresiv rolul autorităților locale, municipii, regiuni, macroregiuni de multe ori. Acum avem deci asta în cadrul agendei urbane. În același timp, prin reformarea guvernanței economice la nivel european, avem semestrele europene, avem legături uh, cu bugetarul, programe de reformă și, prin urmare, avem și o condiționare a rolului um, subsidiarității. Deci sunt două tendințe la care ar trebui să ne gândim mai mult, să vedem care e noul rol al politicii de coeziune și care e rolul autorităților locale. Deci e important să se lanseze un proces de reflexie pe această temă pentru ca în următorii ani să evităm uh, practic uh, această problemă între două uh, fenomene care unor nu sunt convergente, ci sunt separe. Următoarea vorbitoare are cuvântul autoritățile regionale și locale cunosc cel mai bine nevoile cetățenilor de aceea trebuie să aibă un rol sporit în gestionarea fondurilor structurale și de coeziune dar în anumite state membre autoritățile locale și regionale nu au calificarea necesară experiența necesară pentru a gestiona aceste programe. în țările membre mai mari mai dezvoltate în care descentralizarea există de mult și au reușit să creeze aceste capacități de-a lungul a zeci de ani. Aceste țări se află într-o poziție mai bună decât statele membre mai mici și mai puțin dezvoltate. De aceea, cred că Comisia trebuie să încurajeze descentralizarea statele membre și să faciliteze schimbul de bune practici când vine vorba de cooperarea uh, cu autoritățile locale și regionale. Deciziile importante pentru viața cetățenilor trebuie să fie luate cât mai aproape de ei. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Radoș. Mulțumesc. În primul rând, aș vrea să le mulțumesc colegilor de la Comisia Parlamentară Regii pentru faptul că discutăm despre această temă atât de importantă. Orice fond ajunge la autoritate locală și regională, de aia e importantă cooperarea cu aceste autorități și sunt de acord cu propunerile exprimate de colegi. Uh, autoritățile locale și regionale trebuie să aibă un acces direct la aceste fonduri sau trebuie să existe niște reguli prin care autoritățile centrale le permit uh, celor, centrale, celor uh, regionale și locale să contribuie la gestionarea de uh, fonduri și asta pe picior de egalitate, fără discriminare în funcție de apartenența la un partid, la altul, lucruri care din păcate știm că se întâmplă uneori. De asemenea, îndemn Comisia să vină cu propuneri pentru aplicarea acestui mecanism. Astfel am profitat mult mai mult de pe urma fondurilor europene. Vă mulțumesc, doamna Maletici. Zahvaljujem predsjedavajuća, pozdravljam povjerenicu još jednom. Ono što bih htjela na... Mulțumesc, doamna președinte, doamna comisar. În primul rând, aș vrea să vă spun că principiile principale ale acestei politici sunt parteneriatele și guvernanța la diferite niveluri. Însă, din păcate, aceste principii nu sunt aplicate de multe ori. În multe state membre avem programe operaționale dezvoltate la nivel național și nivelul local și regional nu participă la asta propun că în viitor, când ne vom gândi la politica de coeziune, să uh, introducem o regulă. Regula ar urma să fie că programele operaționale sunt adoptate la nivel regional, astfel încât să fie programe regi uh, operaționale regionale și asumarea implementărilor să rămână la nivel regional. Este crucial să fie incluse autoritățile regionale în definirea politicilor. Trebuie să conectăm politica de coeziune uh, cu semestrul european Însă fără autoritățile regionale nu vom reuși asta. Domnul Caputo. În ceea ce este politica de coeziune, nivelul de consultare a autorităților locale și regionale, de la prima fază de consultare până la adoptarea de programe, n-a prea uh, crescut. Doar o treime din țările consultate în 2015 de Consiliul Comunelor Europene a stabilit Uh, prioritățile uh, ci împreună cu autoritățile locale și regionale. Trebuie să existe un cadru juridic stabil de discuții, de negociere. E o condiție sine qua non. Autoritățile locale și regionale trebuie implicate în faza de lansare, de monitorizare a programelor, de gestionare. E nevoie de niște task force-uri mixte, să fie implicată de asemenea societatea civilă și partenerii economici și sociali. Trebuie de asemenea să avem de fiecare dată consultări publice pentru a consolida rolul autorităților locale și regionale și pe baza asta să se lanseze o inițiativă oficială. Un adevărat parteneriat între state și autoritățile locale și respectiv regionale e esențială pentru a crea slujbe durabile și creștere. Mulțumesc, domnule președinte Doamnă comisar, doamnelor și domnilor, autoritățile locale și regionale sunt responsabile pentru 70% din investițiile publice, de aceea sunt actori cheie în gestionarea fondurilor structurale și de investiție. De aceea nivelul lor de angajare în atingerea obiectivelor europene este foarte mare, dar trebuie să le dăm posibilitatea să fie parteneri reali, nu doar marionete care să aplice directive și regulamente. Trebuie să ne bazăm pe cunoștințele și experiența lor. Și fondurile de coeziune cred că pot ajuta pot ajuta autoritățile locale uh, pentru a-și ameliora gestiunea, trebuie să existe o cooperare între diferitele niveluri, regional, central și european, pentru uh, a aplica politica de coeziune. Președinte, dragi colegi, trebuie să ne oprim acum. Mai avem mulți colegi pe listă, dar nu mai avem timp. Are cuvântul doamna comisar. Mulțumesc, uh, doamna președintă stimați membri ai parlamentului european vă mulțumesc foarte mult pentru contribuțiile dumneavoastră în ceea ce mă privește știți foarte bine uh, consider că partenerii noștri principali în ceea ce privește politica uh, regională uh, sunt reprezentați de autoritățile locale și regionale autoritățile președinții celor peste două sute optzeci de regiuni avem consultări permanente consider că ei sunt cei mai aproape de oameni înțeleg cel mai bine nevoile locale politicile și inițiativele care pot schimba viața oamenilor în domeniul creării de locuri de muncă al inovării al condițiilor de sănătate mediu energie transport. știu pe de altă parte că aceste regiuni au propriile lor limite în primul rând au nevoie mai mult decât autoritățile naționale de suport bugetar și de cofinanțarea proiectelor. împărtășesc de asemenea punctul dumneavoastră de vedere orașele rolul orașelor este foarte important sunt recunoscătoare președinției olandeze pentru uh, faptul că acordă o importanță deosebită agendei urbane în uh, orașele din uniunea europeană fie ele capitale sau orașe mici și mijlocii locuiesc peste șaptezeci din populația europei sunt motoare ale creșterii și creării de locuri de muncă. sunt de asemenea și întreaga comisie europeană este recunoscătoare parlamentului european pentru sprijinul și contribuția sa la principiul parteneriatului căruia îi acordăm bineînțeles o importanță uh, majoră și împărtășesc punctul de vedere al domnului uh, uh, van nistelrooij că este necesară o dezbatere publică în legătură cu modul în care acest principiu al parteneriatului și principiul guvernării pe diverse paliere este aplicat și Ă, practic ă, săptămâna viitoare voi fi în plenul comitetului regiunilor unde vom discuta acest subiect și sigur că ă, îmi va face mare plăcere să vin și în fața dumneavoastră să discutăm acest subiect. cred că este nevoie de un schimb de bune practici din acest punct de vedere. așa cum spuneam sunt țări care au această cultură această tradiție de a elabora proiecte împreună cu organizațiile societății civile cu mediul academic în alte țări uh, practic uh, autoritățile locale consideră că sunt singurii care pot lua decizii fără a se consulta cu uh, cetățenii și cu reprezentanții acestora deci este un motiv pentru care am acordat o atenție sporită să ne asigurăm că autoritățile locale și regionale sunt cu adevărat implicate în negocierile acordurilor de parteneriat și a programelor operaționale știți foarte bine că în noua perioadă de programare acest principiu reprezintă o condiționalitate ex ante. Uh, aș vrea să răspund uh, nu pot să răspund tuturor celor care au adresat întrebări dar uh, domnul jakovi a adresat o întrebare care a revenit și în discursul altor colegi aș vrea să spun că fiecare țară are dreptul să se organizeze cum dorește important este ca această organizare și implementarea proiectelor să răspundă uh, uh, uh, regulamentelor și legalității gestionării fondurilor europene. avem țări ca polonia de pildă unde este un stat centralizat dar care a performat foarte bine în domeniul fondurilor europene dar avem și de pildă experiența franței care acum a trecut la un sistem descentralizat și care funcționează foarte bine. Uh, sigur că fiecare țară așa cum spuneam are dreptul să se organizeze așa cum dorește. în orice caz noi vom continua să monitorizăm uh, modul în care este pus în aplicare principiul parteneriatului în baza articolului cinci din regulamentul privind uh, dispozițiile comune pentru fondurile europene și de investiții în legătură cu problema refugiaților aș vrea să răspund îngrijorărilor dumneavoastră noi nu forțăm uh, niciun stat niciun oraș uh, nicio regiune să folosească fonduri europene am adresat această scrisoare tuturor miniștrilor uh, pentru a i înștiința că suntem dispuși să schimbăm programele operaționale suntem conștienți că acum un an atunci când acestea au fost elaborate această provocare în privința refugiaților nu exista așa cum spuneam italia a fost singura țară este singura țară care a solicitat schimbarea programelor operaționale și deja am direcționat două sute douăzeci de milioane de euro pentru spitale mobile grădinițe probleme sociale pentru integrarea migranților. alte state cum sunt franța Um, olanda germania deja folosesc fonduri europene pentru integrarea migranților dar nu există nicio legătură în regulamentele noastre în privința între uh, alocarea de fonduri europene și uh, problema refugiaților. aș vrea o ultimă specificare să fac sunt destul de uimită să văd un reprezentant uh, al ukip vorbind de Uh, necesitatea fondurilor europene uh, știu că proveniți dintr o regiune mai puțin dezvoltată care a suferit foarte mult unde au fost închise mine îmi va face mare plăcere să vin alături de dumneavoastră și să arătăm cetățenilor uh, din marea britanie în ce măsură politica de coeziune a contribuit la reconversia profesională și crearea de noi locuri de muncă într o regiune atât de afectată și poate că această idee a solidarității și a nevoii de uh, a avea o europă unită vom putea contribui împreună la consolidarea acesteia. vă mulțumesc foarte mult și sigur urmează să discutăm în continuare pe această temă. mulțumesc mult!